Punctul următor de pe ordinea de zi. Va avea cuvântul vicepreședintele Comisiei Înaltul Reprezentant. E vorba de decizia Israelului de a extinde um, coloniile în Cisjordania. Încă o dată dau cuvântul Consiliului. Doamnă Marculis, vă dau cuvântul pentru declarația dumneavoastră, pentru că o reprezentați pe doamna înalt reprezentant. Si. Stimați eurodeputați, după cum ați văzut, luni, Consiliul pentru um, Afaceri Externe a publicat concluzii în legătură cu procesul de, piață din, de pace din uh, Orientul Mijlociu. Toată lumea știe foarte clar care este poziția Uniunii Europene în legătură cu acest proces. Poziția noastră se desenează clar în concluziile Consiliului, dar și în poziția noastră din 29 noiembrie. E nevoie de reluarea negocierilor directe între Israel și Palestina, fără întârziere. Iată ce dorește Uniunea Europeană. Bineînțeles, pentru asta e nevoie de pași îndrăzneți și concreți, făcuți de ambele părți. Dar, acum, mai mult ca niciodată, negocieri directe, substanțiale, sunt necesare pentru a ajunge la o soluție de durată la conflictul israelo-palestinian. E nevoie de parametri clari care să stea la baza negocierilor. Acestea sunt elemente cheie pentru un uh, rezultat de succes. Uniunea Europeană este gata să se alăture Statelor Unite și altor parteneri internaționali inclusiv în cadrul quartetului, cu obiectivul comun de a face eforturi pentru pace în 2013. Uniunea Europeană va coopera cu toți cei care doresc să se alăture acestei, uh, acestor eforturi pentru pace, stabilitate și prosperitate. Inițiativa Arabă pentru Pace oferă sprijin regional pentru un acord de pace israelo-palestinian. Toate părțile trebuie să evite acțiunile care periclitează um, încrederea și viabilitatea unei soluții cu două state uh, independente. De la declarația de la Veneția, Uniunea Europeană a spus că coloniile sunt ilegale conform dreptului internațional și reprezintă un obstacol în calea păcii. De aceea, nu este o surpriză faptul că luni Uniunea Europeană a exprimat și-a exprimat uh, uh, mirarea și opoziția față de planurile Israelului și a anunțat după rezoluția ONU din 29 noiembrie că extinderea coloniilor în Cisjordania și în Ierusalimul de Est, mai ales planurile pentru uh, a dezvolta așa numită zonă E1 uh, sunt negative. Planul E1, dacă este pus în aplicare, va pericluta posibilitățile de a găsi o soluție la conflict pentru că va pune în pericol posibilitatea de a exista un stat viabil vecin palestinian cu uh, Ierusalim, capitala ambelor state. Uniunea Europeană a declarat că va monitoriza situația cu atenție, precum și implicațiile mai largi ale acesteia și va reacționa în consecință. Altfel spus, Uniunea Europeană nu a vorbit niciodată mai clar decât luni. Punerea în aplicare astfel de planuri nu vor avea doar un impact asupra posibilităților de existență a unui stat palestinian, ci și asupra relațiilor dintre UE și Israel. În același spirit, Uniunea Europeană și-a exprimat angajamentul pentru a asigura că, conform cu dreptul internațional, toate acordurile între statul Israel și Uniunea Europeană trebuie să indice explicit și inechivoc faptul că nu se aplică teritoriilor ocupate de Israel Um, în 1967. A repetat de asemenea angajamentul său de a asigura aplicarea continuă și completă și eficientă a legislației europene și a acordurilor bilaterale care se aplică produselor din colonii. Uniunea Europeană a cerut Israelului de asemenea să evite orice acțiune care uh, ar periclita situația financiară a autorităților, autorității palestiniene, mai ales uh, relațiile contractuale conform protocolului de la Paris trebuie să se aplice, oferind uh, un transfer de venituri uh, din impozite și taxe vamale. Uh, trebuie să aibă loc rapid și complet. În fine, Uniunea Europeană a cerut uh, liderilor palestinieni să folosească constructiv uh, noul lor statut de observator la ONU, pe care Palestina l-a obținut și să nu facă nimic pentru a înrăutăți uh, situația lipsei de încredere și pentru a prelicvita soluția um, cu două state independente. Stimați eurodeputați, acum două săptămâni am discutat ultimele ostilități din Gaza Uh, și în acea seară s-a declarat încetarea focului. Luni am avut prima ocazie ca Consiliul pentru Afaceri Externe să noteze această încetare a focului și să discute posibilitățile de sprijin din partea Uniunii Europene pentru a asigura durabilitatea acestuia. Și uh, deocamdată încetarea focului a continuat. Este vital ca toate părțile la acest acord să continue să aplice acordul. Uniunea Europeană s-a angajat să faciliteze dezvoltarea socială și economică a fâșiei Gaza. Contrabanda cu arme în Gaza trebuie de asemenea, este o problemă care trebuie rezolvată rapid și eficient. Domnul președinte o întrerupe pe reprezentanta Consiliului pentru că se pare că este o problemă cu interpretarea în anumite limbi. What is your language? Care este limba dumneavoastră? În franceză nu este interpretare, se pare. It works now. Acum funcționează. Președintele își cere scuze și roagă vorbitoarea să continue. Nu am, ascult, nu am auzit ultima parte, domnule președinte, spune cineva din sală, pentru că interpretarea nu a funcționat în franceză o parte. Legitimate. Reprezentanta uh, Consiliului Reia. Respectând nevoile Israelului, Uniunea Europeană își repetă apelul la o uh, deschidere uh, a punctelor de frontieră pentru a permite trecerea ajutorului umanitar, bunurilor comerciale și a persoanelor înspre și din fâșia Gaza. Ne-am exprimat voința de a folosi instrumentele pe care le avem la dispoziție pentru a sprijini eforturile părților, inclusiv posibila reactivare a misiunii EUBAM din Rafa. Uniunea Europeană a repetat de nenumărate ori că este, s-a angajat pentru securitatea Israelului, inclusiv în ceea ce privește um, amenințările majore din regiune. Uniunea Europeană va continua să lupte împotriva celor care practică și promovează terorismul și violența. Uniunea Europeană a repetat de nenumărate ori apelul său la reconcilierea intra-palestiniană în jurul președintelui Mahmoud Abbas, conform principiului din discursul lui de pe 4 mai 2011 ca element important al unității viitorului stat palestinian și pentru atingerea, obținerea unei soluții din, cu două state. Această reconciliere va avea un impact direct asupra situației din Gaza, care nu poate fi durabilă atâta timp cât este fragilă din punct de vedere uh, economic și politic, uh, Gaza fiind separată de Cisjordania din punct de vedere economic și politic. Vă mulțumesc pentru rezoluția pe care Parlamentul European o va adopta mâine. Thank you very much. The... Vă mulțumesc. Următorul vorbitor în numele grupului PPE este domnul Galer. Aveți două minute și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. Trebuie să constatăm că în conflictul din Orientul Mijlociu, în clipa de față, de ambele părți, cei violenți uh, sunt în frunte. Deci noi încercăm să uh, ne bazăm pe un acord internațional uh, care să respecte două state. Soluționarea conflictului din Orientul Mijlociu este în interesul imediat al Uniunii Europene, de aceea noi nu trebuie să reacționăm doar și să nu ne mulțumim cu uh, declarații. Trebuie să numim și să arătăm cu degetul pe rană ce se întâmplă acolo este vorba de declarațiile noului uh, șef al Hamas de a nu recunoaște statul israelian și în același timp intenția Israelului de a înființa în noi colonii în fâșia Gaza. Noi trebuie să uh, aprobăm dreptul de existență al statului israelian în același timp, însă guvernul israelian creează impresia că nu va respecta um, angajamentele internaționale pe care le-a um, confirmat doar din vârful buzelor. Continuarea uh, construcției de locuințe coloniilor în fâșia Gaza este ilegală, de aceea noi cerem ca imediat aceste activități să fie stopate. Trebuie să spunem răspicat unde ne situăm. Mulțumesc președinției din acest punct de vedere pentru cuvintele foarte clare, inclusiv în ce privește relația cu palestinienii. Trebuie să spunem ambelor părți uh, care sunt așteptările noastre. Și guvernului israelian să stabilim uh, un termen până la care să uh, respecte cerințele internaționale trebuie să ne gândim că doar un stat uh, membru al Uniunii Europene a votat împotriva recunoașterii statutului de observator al palestinienilor pe lângă Națiunile Unite. Să ne uh, gândim că o universitate în Ariel nu poate să se bucure de privilegiile colaborării dintre Uniunea Europeană și Israel în domeniul cercetării științifice. Sunt lucruri pe care trebuie să le avem în vedere, iar Israelul de asemenea trebuie să le ia în considerare. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, domnule Galer. Acceptați să răspundeți la o întrebare în baza cartenașului albastru? Domnul Murphy, aveți cuvântul. Thank you. Could I ask the... Mulțumesc îl întreb dacă a votat cu două luni în urmă pentru upgradarea relațiilor comerciale cu Israelul. Pentru că dumneavoastră sunteți de părere că e suficient să vorbim sau că în sfârșit trebuie să trecem la acțiuni. Eu nu cred că um, acordul a însemnat o upgradare, ci o continuare a unei situații uh, existente și da, am votat pentru. Iar eu, pe de altă parte, sunt de acord, acest Parlament nu uh, are puteri executive. Eu invit Consiliul și statele membre să acționeze în spiritul celor ce am spus eu, să stabilească o foaie de parcurs, să facă sugestii și uh, solicitări concrete uh, și uh, dacă ele nu se respectă, atunci să acționăm deopotrivă în relația cu Israelul și cu Palestina pentru că în clipa de față uh, nu uh, cred că perspectiva pe care o conturează Israelul este cea corectă. Îmi pare foarte rău că trebuie să spun asta. Președintele, mulțumesc foarte mult. Următorul vorbitor în numele grupului S și de doamna Ana Gomes. Jordania. Vă mulțumesc, domnule președinte. Extinderea coloniilor din, de pe, din Cisiordania este un uh, fenomen absolut uh, înfiorător este de fapt o provocare a Palestinei, este o înfrângere pe care și-o aplică Israelul uh, sie însuși. Oare cum am putea să uh, îmbunătățim uh, situația acolo, pur și simplu sprijinind uh, construcția națională a unui stat palestinian care să fie capabil a-și purta singur de grijă. Iar în acest sens, Uniunea Europeană trebuie să reacționeze cât se poate de clar vis-a-vis -vis de această politică de colonizare ilegală. De asemenea, Uniunea Europeană trebuie să oprească colaborarea pe care o are în momentul de față cu Israelul. De asemenea, trebuie să solicităm uh, Uh, întreruperea uh, acțiunii de boicotare a furnizării uh, veniturilor din impozite, din taxe și impozite, acțiune demarată de statul israelian. Ceea ce se întâmplă acum în Gaza este inacceptabil. E vorba despre provocări care nu sunt în interesul nimănui. Vă mulțumim! Vă mulțumim la rândul uh, nostru. Numele ALDE acum urmează doamna Knight. Mr. President, uh... Doamnă ministru, domnule președinte, doamnă comisar, dragi colegi, când am început să pregătim uh, propunerea de rezoluție pentru astăzi, încă nu cunoșteam concluziile Consiliului de luni, dar când comparăm chiar și textul inițial cu textul din concluziile, textul uh, care reprezintă concluziile mm, Consiliului, vom vedea paralele remarcabile între abordările noastre. Bineînțeles, regretăm foarte mult anunțurile guvernului israelian că va construi 3000 de case noi uh, pentru a continua colonizarea zonei E1, uh, care, dacă vor avea loc în practică va face statul palestinian uh, imposibil din punct de vedere teritorial. Și, uh, de asemenea, decizia de a nu returna fondurile din impozite uh, Palestinei. Ambele decizii, ambele mm, comunicări au avut loc ca reacție la decizia adunării ONU. Practic, se subminează legitimitatea lui Mahmoud Abbas și astfel subminarea legitimității sale nu poate decât uh, să consolideze statutul Hamasului, care este o atitudine paradoxală din partea Israelului. Am uh, primit pozitiv și primesc pozitiv concluziile Consiliului de Ministri și consider că doamna înalt reprezentant și echipa sa au avut un rol important, discret, dar important de jucat uh, pentru a ajunge la aceste concluzii. Nu trebuie să uităm că aceste concluzii au fost adoptate în unanimitate de cele 27 de state membre. Și guvernul israelian nu trebuie să uite acest lucru. și trebuie să analizeze cu atenție și votul de la adunarea generală ONU. Așa cum a spus colegul meu, dacă un singur stat UE ar uh, fi de partea Israelului și celelalte, uh, un singur stat a fost de partea Israelului, iar celelalte sau au aprobat statutul de observator pentru Palestina sau s-au abținut. Israelul riscă să devină complet izolat și ar fi păcat, pentru că astfel căutarea unei soluții de durate va fi și mai greu de închipuit. Vă mulțumesc. Acum, în numele verzilor ale, are cuvântul doamna Batner. Welcome, madam, Mulțumesc și bun venit, doamna ministru extinderea planurilor legate de uh, coloniile în uh, Cisjordania uh, este inacceptabilă. Dar vreau să menționez și un alt lucru care s-a întâmplat ieri dimineață. Armata israeliană a atacat birourile uh, trei organizații palestiniene, Uniunea Femeilor, uh, rețelelor uh, ONG-urilor palestiniene și, de asemenea, o organizație umbrela a ONG-urilor palestiniene. Majoritatea acestor uh, organisme erau susținute de către instituții europene și o asemenea atitudine constituie o amenințare, de fapt, pentru pacea în regiune și se încalcă, de fapt, drepturile omului în ambele țări. În același timp, Statele Unite își ex- extind colaborarea cu Israelul. Eu cer ca orice fel de implementare de noi domenii de cooperare să fie înghețate în clipa de față, pentru a da un semnal guvernului israelian că Uniunea Europeană nu acceptă nerespectarea unor obligații internaționale. Eu îi invit pe înalta reprezentantă să dea un semnal puternic în cadrul vizitelor pe care le va face în regiune că de fapt vorbele. Trebuie să fie uh, urmate de uh, acțiune dacă nu se respectă înțelegerile. Nu este o atitudine dreptată împotriva Israelului. Vreau să spun acest lucru răspicat. Este însă o uh, reacție la acțiunile actualului guvern. Președintele, mulțumesc foarte mult, iar acum uh, din partea conservatorilor, domnul Charles Tanner. Da, uh, succesul uh, palestinian uh, la ONU a produs o frustrare evidentă în rândul uh, israelienilor, care pe drept cuvânt, sunt de altfel uh, nemulțumiți de cele întâmplate. Însă cu toate acestea și israelienii greșesc. Noi ne-am opus întotdeauna uh, extinderilor coloniilor israeliene și de asemenea considerăm că ultimele anunțuri israeliene nu ajută nici pe, de cap, nici pe departe atingerea soluției celor două uh, state. Însă vă aduc aminte, asupra, vă atrag atenția asupra faptului că guvernul nu a anunțat construcții în coridorul E1, ci a vorbit doar despre planuri de acest gen. De asemenea, fondurile care nu au fost plătite palestinienilor au, sunt de fapt fonduri, fonduri care erau uh, Uh, datorii ale autorității uh, palestiniene vis-a-vis -vis de uh, Israel. Acum, eu cred că toate cele două părți trebuie să fie raționale, să se întoarcă la masa negocierilor și să apropie de obținerea soluției celor două state. Mulțumim. În numele EFD urmează domnul Provera. Mulțumesc, domnule președinte. Să nu uităm că în acordurile de la Oslo toate părțile Eh, și toate conflictele, inclusiv cele privind eh, coloniile, trebuie rezolvate prin negocieri directe dintre părți. Problema coloniilor nu este singura sau principala cauza conflictului, dar e adevărat că atacurile împotriva Israelului au început acum peste 50 de ani, tocmai în Cisjordania, când nu exista nicio urmă de um, colonie în Palestina. O problemă fundamentală este refuzarea, refuzul de către Palestina uh, din partea Hamasului și din partea majorității uh, statelor arabe de a recunoaște Israelul ca stat ebraic. Deci, fără a recunoaște că problema nu este doar una teritorială, ci și de legitimitate, nu se va ajunge la o pace stabilă și de durată. În legătură cu problema teritorială, ar fi interesant, foarte interesant, să se organizeze o audiere pentru a asculta experți și juriști ai ambelor părți în legătură cu pozițiile lor, pentru a înțelege mai bine în ce cadru istoric, juridic și așa mai departe se înscrie această problemă israelo-palestiniană. Mulțumesc. Acum, în numele GUE NGL, are cuvântul domnul lui Ieric. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă ministru. Autoritatea palestiniană și Mahmoud Abbas se folosesc de instrumentele dreptului internațional și diplomației. Guvernul israelian încă o dată recurge la forță, la violență, la violarea dreptului internațional. Instituțiile noastre, Parlamentul, Consiliul, Comisia Europeană, nu trebuie să mai tolereze că un guvern Uh, cu care noi avem acorduri de asociere de recurge unilateral la represalii în ciuda hotărârii uh, Națiunilor Unite din 2012 de a recunoaște palestinienilor statutul de observator. Noi trebuie să luptăm pentru recunoașterea dreptului internațional și să ne opunem uh, demersurilor statului uh, israelian de a confisca drepturile de încasare a taxelor pentru exporturi de către palestinieni. Dacă vor continua colonizarea în zona um, a um, împiedicând construcția unui stat palestinian, um, înseamnă practic să nege votul ONU. Noi trebuie să afirmăm că Cisjordania, Gaza și Ierusalimul împreună formează Palestina. Statul israelian greșește, este în contradicție cu semnătura pe care a pus-o pe Convenția de la Geneva în care articolul 49 uh, interzice implementarea de colonii uh, pe un teritoriu străin. Citez acest uh, articol. Ocupantul nu trebuie să își transfere propria populație civilă în teritoriile pe care le-a ocupat. Israelul a semnat această convenție și noi trebuie să-l îndemnăm să respecte acest lucru. Deci stânga unită europeană și Liga Nordului a elaborat o rezoluție în acest sens împotriva politicii de dominare și de forță. Președintele, mulțumesc foarte mult. Îi dau cuvântul acum lui Hans-Gerd Pöttering. Domnule președinte, președinte, domnul reprezentant al Consiliului, stimați colegi, pacea din Orientul apropiat este are o importanță strategică pentru noi toți și pacea în Orientul apropiat trebuie să fie o prioritate a politicii noastre. Israelul are dreptul la securitate și Republica Federală Germană consideră de altfel uh, securitatea Israelului ca fiind uh, unul, una dintre ambițiile sale. Și tocmai de aceea nu putem decât condamna declarația domnului Khaled Mashal, care refuză în continuare să recunoască Israelul. Asta pe de o parte. Însă pe de altă parte și Palestina are dreptul la granițe sigure. Și tocmai de aceea este înfiorător mm, momentul în care ne dăm, aflăm că Israelul are uh, de gând să construiască 3.000 de noi locuințe. Israelul pune mâna pe ceva pe care nu are dreptul să pună mâna. Israelul pare a acționa ca urmare a deciziilor luate în cadrul adunării uh, generale a ONU, o, o decizie luată acolo în favoarea Palestinei. Ei bine, dacă lucrurile stau într-adevăr așa, nu putem decât condamna atitudinea Israelului. Dacă aceste colonii vor fi construite, atunci uh, soluția celor două state nu va mai putea să fie implementată. Noi, prietenii Israelului, trebuie să le spunem prietenilor noștri din Israel care este adevărul din punctul nostru de vedere. Prietenia nu înseamnă a fi întotdeauna de acord cu prietenul tău, ci prietenia înseamnă tocmai a le atrage atenția prietenilor atunci când aceștia se îndreaptă pe calea greșită. Comunitatea internațională nu trebuie să permită eșuarea uh, soluției celor două state prin construcția acestor colonii. În momentul în care președintele Abbas și premierul Fayet sunt defăimați, trebuie să um, ne opunem. Cei care îi cunosc pe acești oameni își dau seama că e vorba despre oameni care își doresc într-adevăr pacea și vreau să mulțumesc uh, reprezentantei Comisiei pentru faptul că a recunoscut în declarația sa importanța activităților uh, domnului Abbas. Avem nevoie de o colaborare strânsă între Hamas și Fatah și, de asemenea, cerem Israelului și Palestinei să se înscrie pe calea negocierilor. Noi respectăm demnitatea israelienilor, dar în același timp respectăm demnitatea palestinienilor. Și tocmai de aceea am primit premiul Nobel cu câteva zile în urmă. E nevoie să sprijinim procesul de pace, pacea este posibilă, trebuie să facem tot ce ne stă în putință pentru a o obține. Vă mulțumim. Urmează doamna Costello, un minut și jumătate. President. Domnule președinte, luna trecută când am dezbătut situația din Gaza, toată lumea a suflat ușurată când s-a anunțat încetarea focului. Am exprimat sprijinul nostru pentru um, cererea Palestinei de a obține uh, statutul de observator la ONU și în urma acestui uh, vot am cerut reluarea negocierilor, dar Israelul a retaliat cu planuri uh, de a construi 3000 de noi case de coloni și acesta este un obstacol în calea păcii care trebuie condamnat. Acest plan nu a făcut decât să distrugă de nenumărate ori planul, soluția formată din două state, sprijinită de Uniunea Europeană. Astfel, se subminează autoritatea președintelui Abbas, care întotdeauna a cerut intervenții neviolente. Este clar că trebuie să se întrerupă imediat um, construcția um, coloniilor. Încetarea focului trebuie să continue să fie aplicată și blocada împotriva gazei ridicată trebuie să se reia negocierile dintre Israel și Palestina fără condiții preliminare. Concluziile Consiliului uh, cer pași îndrăzneți în direcția păcii. Uniunea Europeană trebuie să uh, aibă acțiuni concrete și îndrăznețe. Trebuie să aplicăm legislația europeană și să respectăm dreptul internațional. Dacă nu, mă tem că rezoluțiile noastre Um, nu vor fi decât reafirmări ale platitudinilor obișnuite. Um, cuvintele trebuie să fie sprijinite prin acțiuni. Uh, there is a question, blue card. O întrebare pentru dumneavoastră, cartonașul albastru. acceptați? Doamnă Sinclair, aveți cuvântul. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să o felicit pe colega mea pentru discurs discursul foarte hotărât, dar vorbește despre procesul de pace. Nu este de, colega de acord că una dintre principalele bariere în calea procesului de pace este refuzul Hamasului de a recunoaște statul Israel. Asta nu ați um, menționat și acesta este primul pas spre pace și spre o soluție cu două state. Deci vă invit să cereți Hamasului să recunoască statul Israel. Mulțumesc colegei pentru întrebarea ei. Întotdeauna am sprijinit poziția UE și dreptul palestinienilor de a avea un stat, așa cum și Israelul are dreptul să trăiască liber în cadrul propriilor frontiere. Așa că cer um, Palestinei să țină cont de acest lucru în procesul de reconciliere și cer de asemenea să se reia negocierile de pace cu Israelul fără alte precondiții. Mulțumesc. Următorul vorbitor este doamna Auken. Mulțumesc, domnule președinte. Trebuie să accentuăm un lucru astăzi, chiar în dialogul cu Consiliul. Întreprindeți ceva, pentru că la punctul 3 al declarației, foarte binevenită de luni, se spune că uh, vom reacționa corespunzător. Deci, s-au spus multe cuvinte, dar nu s-a întâmplat mare lucru. Și ă, ca atare constatăm că guvernul israelian nu se lasă într-un fel ă, impresionat de ceea ce ă, îi propune Uniunea Europeană. Dacă noi criticăm Hamasul, trebuie să recunoaștem în același timp că și partenerul nostru, Israelul, ne ia în derâdere și chiar ia în derâdere până la urmă Holocaustul. Deci ă, nu trebuie să rămânem în sfera ă, vorbelor, a declarațiilor, ă, ele trebuie să fie urmate de fapte. Chiar și prietenii noștri din Israel ne roagă să acționăm. Ei știu că acum există șansa să întreprindem ceva, pentru că peste câteva luni s-ar putea ca lucrurile să denatureze. Mulțumesc. Iar acum următoarea intervenție, domnul Van Orden. Vă mulțumesc, domnule președinte. Anunțurile israeliene au fost uh, nu neașteptate. Da, e drept. Uh, sunt. Uh, e vorba de declarații deranjante, dar deloc ne, neașteptate. O, Vorbim despre o decizie luată în urma deciziei ONU, o decizie ONU care este complet ilegală, o decizie care practic le este impusă israelienilor. Nu putem să ne întrebăm de ce au reacționat așa cum au reacționat și mă refer acum, bineînțeles, la israelieni. E nevoie acum de mai mult uh, calm. Dacă sau nu vor avea loc, vor fi uh, organizate munci de construcție în E1, uh, rămâne de văzut. Important este în momentul de față să ne gândim la faptul că Gaza este un cuib de teroriști, uh, fâșia Gaza este dominată în continuare de către Hamas, uh, Cisjordania este scindată, Mahmoud Abbas nu se bucură de sprijinul tuturor, supușilor, între ghilimele, ai uh, săi. Uh, de asemenea, trebuie să ne gândim la ce se întâmplă în statele vecine. Uh, pornind de la această ușoară imagine de ansamblu, îmi dau seama că soluția celor două sale, state nu mai are niciun sens. Ce trebuie să facem acum? Trebuie să avem o atitudine re- realistă. Le-am oferit palestinienilor vreo 5 miliarde de euro ajutor, uh, dar oare ce s-a ales de acești bani? Ar trebui să încurajăm pe palestinieni să se întoarcă la maza negocierilor. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc la rândul meu. Ați uh, folosit uh, vreo două minute, dar mai aveți ocazia de a vorbi. Doamna Auken are un și albastru. Domnule Van Orden, nu mi-a venit să cred. Ați spus oare că Parlamentul European ar trebui să condamne decizia luată de ONU? Uh, Parlamentul European, din punctul dumneavoastră, ar trebui să conteste organiz- organismul cel mai democratic la nivel mondial? Asta trebuie să facă Parlamentul European. Și eu sunt uimit de multe dintre cele pe care le ascult uh, în plenul Parlamentului European, domnule președinte. În cazul acesta, acțiunea palestinianilor a fost una provocatoare, nu a ajutat pe nim- nimeni, a încălcat pur și simplu acordul de la Oslo. Avem nevoie de un acord negociat. Oarecum, la cine, pe cine ajută această mișcare a palestinienilor? Trebuie să ne întoarcem la masa negocierilor și trebuie noi, europenii, să îi uh, încurajăm într-o manieră cât se poate de strictă pe palestinieni să se întoarcă la masa negocierilor. Nu avem nevoie de discursuri lipsite de sens, așa cum auzim aici. Vă mulțumim. Urmează doamna Anderson. Un minut. Mulțumesc. Decizia guvernului israelian de a continua colonizarea Cisjordaniei este um, o reacție împotriva poporului palestinian pentru succesul lor de la ONU. Acest act de agresiune care continuă încălcarea de guvernul israelian a dreptului internațional trebuie încălcată la cel mai înalt nivel. Trebuie să cerem guvernului israelian uh, să nu mai rețină venituri din impozite din Palestina în valoare de 100 de milioane de dolari. Trebuie uh, să mm, se reia negocierile de pace. O adevărată soluție la criză nu se va naște decât din respectul reciproc. Relațiile Uniunii Europene cu Israelul trebuie să fie condiționate de respectarea dreptului umanitar internațional. De aceea cer Consiliului și Comisiei să înghețe orice operațiune atâta timp cât situația nu se îmbunătățește tangibil. Mulțumesc! Köszönöm szépen! Vă mulțumesc! Marek Șiveci este următorul vorbitor. Ja, zgadzam și tak. Mulțumesc, domnule președinte. Eu sunt de acord că nu mi place ideea noilor colonii, nu îmi plac acțiunile unilaterale, dar ele sunt parte a unei politici unilaterale <coughs> care este practicată în Orientul Mijlociu, când de Israel, când de palestinieni. Eu știu că din momentul în care se dă alarma că urmează să un bombardament, există 30 de secunde în care mama poate să-și pună copilul la adăpost. Cei care condamnă coloniile să se gândească că există două fațete ale conflictului. Dacă va exista dialog, cu siguranță că va exista și progres. Și trebuie să ne gândim că și Israelul este expus unor atacuri și că cetățenii sunt vulnerabili. Urmează acum doamna Urchiz, Muniz. Vă mulțumesc, uh, domnule președinte. Felicit Consiliul pentru hotărârea de care a dat dovadă. Hotărâre în ceea ce privește uh, Israelul, Israelul care încalcă acum soluția celor două solu- uh, state. Nu putem decât să condamnăm și iată Consiliul o face într-o manieră vehementă uh, anunțurile uh, Israelului cu privire la uh, Uh, construcția de noi locuințe în coridorul uh, E1, care nu înseamnă doar o încălcare a tratatelor internaționale, ci uh, va aduce cu sine um, relocarea unui număr de 1300 de peduini și de asemenea stoparea unor proiecte de infrastructură care sunt esențiale pentru autoritatea palestiniană. E nevoie de reinstaurarea misiunii EUBAM toate acordurile dintre Israel și uh, Uniunea Europeană trebuie să fie rediscutate și să se spună clar că acestea nu se aplică în cazul teritoriilor uh, smulse de către Israel uh, pale Palestinei. Domnule Lieberman, Nimeni nu are nimic împotriva Israelului, însă nu putem să acceptăm distrugerea Palestinei de către Israel. Vă mulțumim! Urmează domnul Arlachi. Domnule președinte, dragi colegi, anunțul guvernului israelian uh, ca reacție, reacție la votul ONU um, de a extinde colonizarea uh, Cisjordaniei arată lipsă de respect față drepturile omului și dreptul internațional. Aceste uh, construcții reprezintă încălcările drepturilor omului. Aceste noi planuri de colonizare a zonei E1 de a uh, ocupa Cisjordania are, prezintă riscul de a întrerupe relațiile între cele două zone din uh, Palestina. Articolul 49 din uh, Convenția de la Geneva nu permite statului uh, Uh, care ocupă un teritoriu de a-și transfera populație pe acest teritoriu. De aceea sprijin importanta declarație a Consiliului de luni, conform căreia toate acordurile UE cu Israelul trebuie să indice fără echivoc și explicit faptul că nu se aplică teritoriilor ocupate de Israel în 1967, adică Cisjordania, inclusiv uh, Ierusalimul de Est, Cifu și Gaza. Mulțumesc! Confer. Mulțumesc, are cuvântul domnul Coferati. Grazie, Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să spun că încă o dată am fost surprins de caracterul cel puțin parțial disputat al discuției de astăzi și în alte discuții în legătură cu, concept, cu conflictul uh, israelo-palestinian. Noi suntem în favoarea păcii. Ne-am declarat întotdeauna obiectivele. Întotdeauna am respectat statul Israel. Știm de câte ori a făcut obiectul unor agresiuni, un, obiectul violenței la nivel de stat și de cetățeni, dar acțiuni care pun în pericol relațiile deja precare care există și îndepărtează, deci, um, orizontul păcii, ne îngrijorează. Trebuie să condamnăm aceste acțiuni. Teama uh, și ezitarea nu ajută la nimic în procesul de pace. Ben. Mulțumesc. Are Acum cuvântul doamna Miranda. Obrigada, președinte. Mulțumesc, domnule președinte felicit Palestina pentru statutul obținut de observator și stat nemembru al Uniunii Europene. Iar anunțul Israelului de a-și extinde coloniile eh, constituie un fel de șantaj internațional. Coloniile israeliene în, în teritoriile palestiniene sunt ilegale, imorale. Locurile de <clears throat> punctele de control, uh, zidul, uh, rușinii care a fost înălțat, uh, toate activitățile ilegale care continuă, terorizarea populației din regiune în numele securității, înseamnă de fapt o depășire a oricărei limite nu poate să existe o scuză că totul se petrece în numele securității. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, spune președintele. Dau cuvântul acum domnului Angurakis. Η καταψήφιση και η αποχή κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την πρόταση στη Γενική Συνέλευση voturi împotrivă și abțineri exprimate de către statele membre în cadrul adunării generale a ONU atunci când uh, Palestina a cerut statutul de observator. arată cât se poate de clar care este de fapt atitudinea pe ansamblu a majorității statelor internaționale eh, la nivel mondial cu privire la Palestina, viitorul Palestinei. Și iată, acum avem reacția adversă a Israelului la această decizie luată eh, cu o majoritate covârșitoare în cadrul adunării generale a ONU. Deci e clar că soluția celor două state este periclitată. Israelul trebuie să, să renunțe la planurile de colonizare a teritoriilor palestinene, trebuie să se revină la granițele din 1967, trebuie să fie eliberați deținuții palestinieni și, de asemenea, rezolvată problema refugiaților. Urmează domnul Vaide. Moram reći da verjetno takšne rasprave niso Mulțumesc o asemenea uh, dezbatere uh, de fapt nu uh, permite și un enunț cu caracter personal și totuși vreau să fac un asemenea enunț. În ultima vreme am vizitat de câteva ori Israelul și de fiecare dată am spus părerea mea, doresc să fiu prietenul ambelor părți, doresc să fiu cineva care ar putea să medieze între părți, care trebuie să uh, demonstreze bunăvoință pentru ambele părți. Cred că problema principală a relațiilor dintre Israel și Palestina îl constituie lipsa de dialog, lipsa interacțiunii între oameni, lipsa eh, voinței politice de a interveni. La nivelul societății civile eh, există apropiere între oameni, există oameni minunați care se înțeleg între ei. Eh, sunt caractere pe care le întâlnim și în literatura lui Amos Oz un evreu palestinian și un evreu și un palestinian pot să se um, așeze împreună într-o cafenea, să bea o cafea, să dialogueze. Eu cred că Lacuna principală a politicii în zonă este că nu se ține seama de cei care își doresc un viitor nu numai pentru astăzi, ci și pentru mâine și poimâine. Nu există această viziune în politica israeliană. Președintele, mulțumesc, domnul Mulțumesc, domnule președinte. Am urmărit de lungul anilor nu doar evenimentele tragice din zonă, ci și dezbaterile politicienilor de la o distanță. Și de multe ori sunt dezbateri destul de abstracte. Formulările folosite mă îngrijorează și aș dori să întreb de ce se tot vorbească, vorbește atât de mult despre palestinieni și despre Palestina? Dar ce Palestina? Despre ce Palestina e vorba? Și despre ce palestinieni? Mm, din punct de vedere geografic, există acum două Palestine cu două regimuri sau personalități sau forțe care le, le reprezintă, dacă sunt autorizați de legitim să uh, reprezinte poporul eh, israel, palestinian. Poate a venit vremea să evaluăm situația, nu să ne jucăm cu cuvintele. Palestina e recunoscută și așa mai tarde. Ca ce Palestina? Palestina Hamasului? Palestina lui Abbas? Hamasul îl reprezintă pe Abbas ca președinte legitim? Haideți să privim lucrurile așa cum sunt. Mulțumesc! Mulțumesc! Și acum dau cuvântul domnului Murphy. Vă mulțumesc, domnule președinte. Reprezentanta al înaltului reprezentant ne-a informat că mesajul Uniunii Europene n-a fost niciodată mai clar. Dar haideți să vedem care este mesajul majorității Parlamentului European și a Consiliului European. Doar cu două luni în urmă, Parlamentul European a votat o upgradare a relațiilor comerciale cu Israelul. Mâine vom promulga o rezoluție prin care criticăm anumite acțiuni israeliene. Ei bine, mesajul mi se pare același din totdeauna. Din, uh, totdeauna. Eh, transmitem eh, izraelienilor că îi criticăm din când în când, dar fără niciun fel de repercursiuni. Cred că mesajul concret ar fi o oprire a relațiilor comerciale dintre UE și Israel. Aceste planuri de noi colonii distrug pur și simplu viitorul uh, Palestinei. Vedeți că soluția celor două state nu mai are nici un fel de substanță. Uh, E nevoie de o luptă o redefinire a aspirațiilor palestiniene. Po- palestinienii trebuie să fie cei care uh, se opun uh, Uh, într-o manieră cât se poate de concretă uh, izraelienilor. Doar așa, printr-o muncă de la firul uh, ierbii, prin eforturi hotărâte, se va putea ajunge într-adevăr la o soluție pentru conflictul cu care ne confruntăm. Urmează domnul Van Dalen. Mulțumesc, domnule președinte. S-au spus multe astăzi, dar haideți să fim cinstiți. De când există statul Israel, a avut de-a face cu terorismul și războiul. Un război pe care nu l-a provocat și astăzi Hamasul în fâșia Gaza, dar și Hezbollahul în nord uh, um, realizează acte de terorism. Acest lucru nu e în favoarea palestinienilor. Ce poate să facă Israelul altceva decât să reacționeze? Eu nu cred că noi colonii sunt uh, reacția potrivită. Dar ce trebuie să facem noi este să spunem Hamasului, noi, Parlamentul European, opriți terorismul, recunoașteți Israelul, așezați-vă la masa negocierilor alături de autoritatea palestiniană. Iată ce trebuie să spunem. Mulțumesc! Thank you. Vă mulțumesc! Și acum aș dori să dau cuvântul doamnei Țavela domnule președinte. Doresc să amintesc tuturor că noile colonii nu uh, sunt construite în teritorii noi, ci în teritorii care au făcut obiectul unor înțelegeri încă pe vremea președintelui american Clinton. Deci nu este eh, ceva nou. Este, vreau să amintesc Parlamentului că poate că ar trebui să înțelegem reacția politică a Israelului. Israelul vrea să semnaleze palestinienilor că dialogul nu trebuie oprit, ci trebuie continuat. Ar trebui cu toții să ne facem mai multe griji legate de neînțelegerile dintre Fatah și Hamas pentru că Israelul a reacționat într-o manieră adecvată pentru a transmite un mesaj că își dorește de fapt continuarea dialogului. Președintele, domnul Migalski, are cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc că îmi dați ocazia de a lua cuvântul. Domnul uh, Murphy părăsește sala, însă intervenția lui a fost cea care m-a făcut să cer a lua cuvântul. Știu uh, care sunt eforturile sale în ceea ce privește Kazakhstanul. Îi apreciez eforturile, dar nu sunt uh, întotdeauna de acord cu ideile sale. Eu nu pot să înțeleg de ce ar trebui să fim atât de anti-izraelieni. Vedem că e o tendință deja. Europa devine din ce în ce mai anti-Israel, din ce în ce mai antisemită. Oare de ce toate relele din Orientul Mijlociu sunt puse în cârca Israelului? Cri- criticile mi se par că nu sunt neapărat echitabile. Urmează domnul Proc. Intervenție fără microfon. Am fost provocat uh, de observațiile făcute din partea stângii. Este clar că noi ne dorim de fapt o soluție uh, prin două state în baza granițelor din 1967, un stat sigur Israel și un stat viabil Palestina. Acest lucru trebuie să se întâmple și Uniunea Europeană trebuie să se implice în acest sens, dar să cerem aici uh, ca uh, să acceptăm că o Palestină socialistă uh, este singura cale atunci când Hamas săptămâna trecută a spus că Israelul trebuie șters de pe fața pământului, pe aceasta este viziunea dumneavoastră a social-democraților? Mie mi se pare că este expresia unei ure comuniste față de tot ceea ce nu este politică socialistă. De fapt, este o încălcare a drepturilor omului și uh, nici stânga, nici dreapta nu trebuie să încalce drepturile omului. Point of order, yes. O solicitare de respectare a regulamentului, da? Ο κύριος και ορισμένοι άλλοι κύριοι έχουν χάσει domnul Brock și alți colegi aici nu se mai controlează. Uită realitatea. Realitatea dură cu care se confruntă în fiecare zi poporul palestinian. Atacurile criminale din partea Israelului, genocidul împotriva palestinienilor, este realitatea vieții. Opoziția spune clar, în Orientul Mijlocii pot să trăiască ambele popoare ca state independente. Haideți să oprim declarațiile populiste. Vorbitorul a fost întrerupt de către președinte, care îl roagă să încheie. Dear colleagues, until now... Dragi colegi, până acum dezbaterea a fost la subiect și am ajuns la sfârșitul acesteia. Dau cuvântul reprezentantei Consiliului pentru um, a trage concluziile și a face observații critice. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că Concluziile Consiliului de ziua de luni sunt foarte clare, foarte ferme, fără echivoc. Ținând seama și de concluziile din luna mai 2012, cred că ele au transmis un mesaj foarte puternic către toți actorii implicați în regiune în ce privește poziția Uniunii Europene în legătură cu rezoluția referitoare la conflictul dintre uh, palestinieni și israelieni. Nu e cazul să repet care este poziția Uniunii Europene, este foarte clară și se regăsește în concluziile pe care tocmai le-am menționat. Este în interesul fundamental al Uniunii Europene să susțină pacea și democrația în întreaga regiune și este o prioritate strategică uh, să uh, acționeze pentru finalizarea, încheierea acestui conflict care durează de atâta vreme și care subminează pacea și securitatea la uh, granițele sudice ale Uniunii Europene, cât timp conflictele nu se rezolvă. Nu va putea să existe o pace durabilă uh, până când aspirațiile palestinienilor de a avea un stat uh, și suveranitate nu se vor îndeplini și până când uh, aspirațiile de securitate ale Israelului nu se vor îndeplini printr-o pace care să fie amplă, negociată, bazată pe soluția uh, formării a două state. Uniunea Europeană amintește că pe 29 în noiembrie eh, s-a adresat eh, primului ministru Netanyahu și președintelui Abbas pentru a acționa eh, în direcția rezolvării conflictului palestiniano-israelian. Ambii au afirmat în prealabil voința lor să înceapă negocieri directe, necondiționate. Noi îndemnăm ambele părți să acționeze în acest sens. Și vom colabora cu ambele părți. Uh, vom colabora și cu uh, Statele Unite în uh, cadrul quartetului și cu alte state interesate care doresc ca să se găsească o soluție în această regiune. Mulțumesc, domnule președinte. Președintele, mulțumesc. Practic, toate grupurile parlamentare au propus uh, un document care va fi discutat și votat mâine. Mâine la prânz urmează să votăm asupra rezoluției. Iar acum uh, dau cuvântul Vicepreședinte.